Amendamentul 55 a fost respins. Emenda 43. Amendamentul 43 a fost respins. Emenda 56. Amendamentul 56 respins. Amendamentul 57 respins. Amendamentul 44, respins. Emenda 29. Amendamentul 29, respins. Emenda 80. Amendamentul 80, respins. Emenda 58. Amendamentul 58 adoptat. Emenda 13 rejeitada. Amendamentul 13 respins. Emenda 49. Amendamentul 49 adoptat. Emenda 59. Amendamentul 59 respins. Emenda 60 rejeitada. Amendamentul 60 respins. Emenda 15 rejeitada. Amendamentul 15 respins. Emenda 17. Amendamentul 17, partea 1, adoptat. Amendamentul 17, partea a doua, adoptat. Emenda 3. Amendamentul 3, respins. Amendamentul 32, respins. I, emenda... Și amendamentul 61, respins. Acesta a fost uh, rezultatul voturilor pe primul calup de amendamente la propunerea comună de rezoluție. Acum aș dori să vă informez că rezultatul votului în legătură cu al doilea calup de amendamente pentru această propunere comună de rezoluție va fi comunicat la ora 20.30 în această seară, pentru că încă numărăm aceste voturi. La ora 20.30 în această seară vom anunța rezultatul celor, cel, cel, cel de-al doilea grup de amendamente. Am prezentat uh, rezultatele disponibile în acest moment. Trecem acum la a treia sesiune de votare votăm al treilea grup de amendamente în legătură cu propunerea comună de rezoluție acțiunea coordonată a UE de combatere a pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia. După cum știți, procedura de vot va fi identică cu cea folosită în prima și a doua uh, sesiune de votare. Această sesiune de votare va dura până la ora 18. S-a deschis acum această sesiune de votare care va dura până la ora 18. Rezultatele cele de-a de de treilea grup de amendamente pe care le vom vota acum vor fi anunțate la ora 22.50 în această seară. Deci, 8, 8 și jumătate PM, 20.30 pentru al doilea grup de amendamente și 22.50 pentru al treilea grup de amendamente. S-a deschis votul și sesiunea se suspendă. Vă mulțumesc!